V-aș ruga să luați loc pentru a începe. Avem un oaspete special în dimineața aceasta și sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră, dragi colegi, doriți să interveniți în uh, cadrul acestei dezbateri care va urma în curând. So, uh, good morning. Uh... Bună dimineața tuturor, bun venit. Ca de obicei, reuniunea noastră este transmisă live pe internet. Avem traducere în interpretare în toate limbile și înainte de a ne începe dialogul cu domnul comisar Thierry Breton, permiteți-mi să fac o scurtă comunicare. Este ultima oară când îi mai avem rând printre noi pe colegii noștri britanici, cărora țin să le mulțumesc numele meu personal, numele comisiei, al secretariatului, le mulțumesc tuturor membrilor britanici din Nitra pentru contribuția lor prețioasă. Regret faptul că Marea Britanie a ales să părăsească Uniunea Europeană, însă în același timp trebuie să respectăm decizia alegătorilor britanici și așteptăm să închegăm o nouă relație bună cu Regatul Unit pe baza intereselor noastre comune numeroase. Sper să avem o cooperare ulterioară puternică, mai ales în ceea ce privește orizont și cadrul de cercetare, dar nu numai, și în alte privințe uh, aștept să cooperăm în domenii în care uh, Comisia ITER are un interes deosebit. Acum, după ce le-am adresat aceste mulțumiri colegilor din Regatul Unit și după ce ne-am luat la revedere de la dumnealor, uh, Țin să urez bun venit domnului comisar Thierry Breton, comisar pentru piața internă, care este uh, care se ocupă de asemenea de politica spațială, de IMM-uri, de industrie, de uh, politica digitală. Vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat această invitație. Este prima oară când dumneavoastră, domnule Breton, veniți în calitate de comisar la ITRE, de nu mă refer acum la audiere, și ne interesează foarte mult să știm care este perspectiva dumneavoastră în ceea ce privește inițiativa Comisiei cu privire la strategia IMM-urilor și în legătură cu alte subiecte importante. Pentru politica industrială, de asemenea, vrea să auzim mai multe în legătură cu politica spațială. De asemenea, vrem să știm ce, care este abordarea coordonată pe care și-o dorește Comisia în legătură cu inteligența artificială, să știm care este strategia europeană cu privire la date, Aici știm că din partea comisiei se vehiculează niște idei foarte importante și ne interesează de asemenea să vedem cum se va garanta o finanțare suficientă pentru un nou program Europa Digital în uh, contextul luptei pentru resursele bugetare la CFM. Spunând acestea, vă reamintesc că avem la dispoziție o oră și jumătate. Domnul comisar va lua cuvântul acum pentru 15 minute, după care vom avea o primă rundă de intervenții din partea coordonatorilor, după care răspunsurile domnului comisar și după aceea, așa cum facem întotdeauna, vom avea o doua rundă de intervenții din partea colegilor care sunt interesați să intervină. Când uh, își va începe domnul comisar intervenția, v-aș ruga să vă indicați interesul prin ridicarea cartenașilor dumneavoastră pentru ca secretariatul să poată nota pe toată lumea și pentru a evita orice neînțelegere. Cred că interesul și entuziasmul uh, sunt <laughs> atât de mari încât văd că deja foarte multe persoane și-au manifestat interesul de a interveni. Însă vă rog doar să vă lăsați cartonașele puțin ridicate pentru ca cei din secretariat să aibă timp să noteze. Acestea fiind spuse, îl invit acum pe domnul comisar Breton să ni se adreseze preț de 15 minute în legătură cu planurile comisiei, viziunea sa în legătură cu politica industrială. Vă mulțumesc, domnule președinte. Uh, dacă nu vă deranjează, aș prefera să mă explic în limba franceză, bineînțeles. De cei care nu înțeleg bine franceza au timpul să-și pună căștile. Uh, domnilor și domnilor deputați, domnule președinte, în primul rând trebuie să vă spun că este o onoare să mă adresez pentru prima oară dumneavoastră în acest for. Îmi aduc aminte de ultima oară când m-am aflat aici și m-am adresat dumneavoastră. Deci de atunci uh, s-au făcut deja multe pe subiecte foarte importante pe care le-a reamintit și dumneavoastră. Voi încerca să mă limitez la 15-16 minute, însă portofoliul este, mm, este, uh, este mare, deci voi încerca să mă refer la industrie, la IMM-uri, la spațiu, la apărare, dar și la dosarul digital care acoperă practic uh, întreg portofoliul meu. Deci programul este foarte ambițios. Există mai multe pachete care vor fi prezentate, bineînțeles, avem un schimb uh, de opinii uh, foarte bogat cu dumneavoastră și o voi spune fără, o voi spune foarte clar că uh, împreună va trebui să construim această viziune. Vă reamintesc acum câteva date. Pe 19 februarie, deci Vă spun datele pentru a ne putea coordona. Deci pe 19 februarie vom prezenta misiunea noastră în ceea ce privește datele și inteligența artificială. Vă reamintesc că întâi ne-am ocupat de inteligența artificială, după aceea am adăugat și o strategie cu privire la date, deoarece cele două sunt strâns legate. Și uh, clar uh, există un efect între cele două, de aceea credem că e nevoie să avem în paralel o strategie pentru date și uh, Uh, am acceptat deci să mă ocup și de această sarcină. Pe 4 martie, așa cum ați reamintit și dumneavoastră, vom prezenta o strategie industrială. Am discutat deja cu mulți dintre dumneavoastră despre asta. Uh, vom vorbi despre principalele axe de transformare, deci nu doar de mm, digitale, vorba și de transformarea ecologică, tehnologiile critice foarte importante – mai ales dacă ne gândim la suveranitate și tot ce ține de piața internă. Mâine voi prezenta în fața colegiului abordarea noastră europeană uh, coordonată în ceea ce vește securitizarea rețelelor critice, mai ales a rețelelor 5G, infrastructuri critice, după cum știți și dumneavoastră, mai ales pentru aplicațiile industriale, un subiect care este foarte important pentru noi, um, cadrul portofoliului meu, dar și în general, în colegiu și pentru întreaga Uniune Europeană. Deci, după cum vedeți, ne-am pus serios pe treabă și sunt foarte nerăbdător să avem schimburul acesta de opinii cu dumneavoastră pentru a putea uh, elabora împreună această strategie. Deci voi trece în revistă toate aceste elemente, voi începe cu ceea ce va fi prezentat în curând, deci pachetul digital, datele și inteligența artificială. În primul rând, Cu toții ați participat la audierea mea într-un mod sau altul, mi-ați permis să ajung să devin comisar european într-o câtva dumneavoastră. Deci e un document pe care îl cunosc destul de bine și eu refuz ideea că Europa ar avea întârziere în ceea ce privește concurența mondială cu privire la date și această tehnologie. Știu că mulți dintre competitorii noștri ne tot transmit acest mesaj negativ. Există anumite domenii în care suntem întârziere, dar în altele suntem printre primii oricum, nimic nu e deja stabilit în domeniul industrial și în domeniul datelor și voi reveni pe, uh, în curând asupra acestui subiect. Care este ambiția din spatele acestei strategii? Ei bine, să eliberăm acest potențial cu privire la datele industriale. Și e drept că dacă ne uităm la ce se întâmplă cu constituirea marilor platforme, primul val la care am asistat a fost valul datelor personale, mare parte și dominarea acestui portofoliu și stăpânirea acestui portofoliu enorm de date pe continente ca mm, cel american sau China, niște piețe foarte integrate în ceea ce privește datele. De asemenea, să nu uităm că au existat și practici uh, din afara teritoriului nostru de achiziționare a acestor uh, date, practici care au fost contestate. Noi am încercat de altfel să corectăm aceste uh, derive cu Regulamentul General de Protecție a Datelor, însă e drept că în ultimii 10 ani o serie de actori majori au avut de beneficiat de pe urma captării masive de date pentru a propune înainte altora servicii pentru utilizare în primul rând personală. O spun adesea, datele fac parte dintr-un patrimoniu da, patrimoniu personal, dar e vorba și de un patrimoniu industrial, un patrimoniu al companiilor, a întreprinderilor, deoarece sunt datele pe care le generează companiile și aceste date permit să se creeze noi experiențe și mm, permit de asemenea folosirea de algoritmi pentru noi aplicații. Nu vorbim aici de niște elemente artificiale. Val- artificiale. Valorificarea datelor europene în 2020 reprezintă 4% din PIB-ul european. Deci peste 60 de miliarde de euro, de fapt. E o sumă destul de importantă. Vestea cea bună, dacă aș putea să spun asta, și iertați-mă că voi folosi această metaforă, planeta acum reprezintă 40.000 de miliarde de date. Cam asta e patrimoniul de date de care dispunem noi acum. Date care au fost create, să zicem așa, din negura timpurilor până acum. Date stocate. La 18 luni se cam dublează această cantitate de date. Deci în timpul mandatului nostru comun de 5 ani, acum avem între 35-40, nu știu, 40 de mii de miliarde de date o să ajungem la 180 de mii de miliarde de date, deci la sfârșitul mandatului meu. Ce înseamnă asta? Dat fiind că Europa controlează și generează cam un sfert din această producție mondială de date, la sfârșitul mandatului nostru, doar pe teritoriul european, vom avea echivalentul uh, cantității actuale de date, de pe planetă. Deci ne așteaptă, să zicem, acest val care poate fi folosit prin uh, aplicații industriale, B2B, business to business. E clar că aici uh, ne gândim la obiectele conectate, la Internet of Things, care se va dezvolta prin desfășurarea rețelelor de tip 5G sau chiar 6G în curând, sper eu, dar nu este vorba doar de internetul lucrurilor. Uh, spitalele inteligente, uzinele digitale, vehiculele conectate, deci toate acestea vor, produse, vor produce enorm de multe date și miza va fi, prin urmare, să propunem niște soluții pentru ca aceste date să fie uh, tratate, mai ales aici în Europa, dat fiind că sunt produse aici pentru a avea progres uh, uh, pentru companiile și cetățenii noștri. Acum câteva cifre uh, legate mai ales de dezvoltarea Internet of Things. Să nu uităm că fiecare generează date. În 2030 vom avea cam 500 de miliarde de obiecte uh, conectate, de deci 500 de miliarde la o populație care va fi de 7 miliarde la nivel mondial. Deci vedeți că ne așteaptă deci un val enorm de date. Uh, de aceea noi trebuie să ne încercăm că de data asta vom capta acest potențial și vom ști să destinăm aceste date pentru companiile noastre. Deși suntem un continent deschis, bineînțeles, și acceptăm faptul că și alții pot să vină cu tehnologia lor, însă trebuie să o facă conform regulilor noastre. Și acesta este un subiect uh, de care ne ocupăm acum. Nu e vorba de a avea o abordare protecționistă ci de a aborda problema uh, în cunoștință de cauză. Eu sunt comisar european, mă ocup de companii, de IMM-uri, de startup-uri și rolul meu, așa cum am spus-o și la audiere, este să protejez piața internă, să ajut piața să se transforme față de ce se va întâmpla, dar și pentru proiecția, pentru a ajuta să se proiecteze în, uh, în exterior, pentru a putea câștiga noi oportunități pe piețe din afara Uniunii Europene. Și am insistat mult asupra acestui punct, deoarece începem acum să avem o viziune clară față de ce se prevăzuse inițial legătură cu inteligența artificială. În paralel, deci ne-am dat seama că trebuie să venim și cu această dimensiune a datelor pentru a putea vorbi după aceea despre o primă aplicare majoră a datelor și anume inteligența artificială. Deci e ceva important care va face parte din comunicarea de la începutul lunii martie. Deci, din nou, suntem de la nivel de aplicații. Inteligența artificială reprezintă date pertinente, date care au o valoare, dar care poartă cumva valoarea noastră. Deci când faci să funcționeze niște algoritmi pe niște mașini, ajungi la niște aplicații de inteligență artificială, de aceea trebuie controlat bine întreg lanțul. Dacă vrei să știi ce se întâmplă de fapt cu o aplicație, trebuie să cunoști întreg lanțul, inclusiv să știi și să stăpânești datele și așa lucrăm noi pe acest subiect uh, pentru a avea o inteligență uh, artificială de încredere etică, responsabilă și în conformitate cu valorile noastre, după cum spuneam, și în conformitate cu uh, RGPD-ul, Regulamentul General de Protecția Datelor. Deci în ultimele zile m-am ocupat de acest aspect um, cadrul așa numite cărți albe și fără să intru în detalii vă pot spune că încercăm bineînțeles, să ne concentrăm în la monte pe natura datelor care permit să hrănească un algoritm. Ce sunt aceste date? Cum au fost ele agregate? Cum sunt recuperate? Sunt aceste date compatibile cu RGPD-ul în ceea ce privește datele personale, de pildă în ceea ce privește cunoștința spațială? Putem vorbi de lucruri care ne vizează zi de zi. Deci înainte de a reglementa după aceea naval, trebuie să ne asigurăm că există o etică, o conformitate cu valorile noastre, deci este un întreg lanț valoric aici pe care eu uh, țin să vi-l propun în cadrul abordării noastre. Și vrem să o facem pentru ca toată lumea să poată avea de câștigat. Dacă ne-am concentrat doar pe niște principii ale aplicațiilor în uh, avala ale datelor, bineînțeles că marile grupuri vor reacționa rapid, vor spune că își vor adapta regulile, însă asta ar putea constitui o barieră pentru IMM-urile care nu vor avea posibilitatea de a le utiliza. Deci acesta este primul punct pe care țineam să vi-l să vi-l prezint. Vom vorbi, bineînțeles, ulterior și despre inteligența artificială, care se poate dezvolta mm, sub mai multe aspecte. Sunt anumite aplicații foarte standard pentru care nu e nevoie de multă atenție, însă există și alte aplicații mai critice de inteligență artificială. Deci noi încercăm acum să facem această diferențiere și aici m-am implicat eu personal și mă implic personal pentru a diferenția natura însă și acestor aplicații. De exemplu, aplicațiile de inteligență artificială care au de face cu sănătatea, cu datele medicale, medicina sau alte aplicații ce țin de comportamente mai de bază. Acolo, bineînțeles că lucrurile stau altfel. Sensibilitatea nu este aceeași. Deci trebuie făcută această diferențiere. Acesta este un prim punct din pachetul global date. Acum, în al doilea rând, 5G. Țin să spun aceste lucruri deoarece de multe ori mi se pun întrebări. Rețelele de telecomunicații până acum erau rețele care uh, telecomunicau, în primul rând prin voce, după aia date, de la un punct la altul. Și nu uh, funcționa într-un mod organizat pentru a trata această cantitate enormă de date. 5G e altceva. 5G nu e 4G+. 5G e o nouă arhitectură complet diferită în ceea ce privește rețelele uh, globale. O structură în care inteligența și puterea de calcul este distribuită în întreaga rețea, deci nu este concentrată doar în inima rețelei chiar și la nivel de antene. Deci, după cum știți, se vor multiplica antenele cu o frecvență complet diferită, local. Putem avea antene care, și țin să spun asta, vor avea o bandă de frecvență de 4-5 giga, care ne vor permite să avem un debit mare la o distanță scurtă. Acesta va fi 5G-ul, care reprezintă o accelerare a 4G și după aceea vom avea celălalt 5G care va funcționa cu frecvențe mai mari, peste 20 de GHz și acolo vom avea transferul de date extrem de rapid de în ambele sensuri. De exemplu, pentru vehicule conectate, pentru uzine, pentru mașinile din uzine care au nevoie pentru roboții de mașini, care au nevoie de această viteză și de o putere de calcul atât de mare. Deci vedeți că este o arhitectură complet nouă de data asta. Și acesta este motivul pentru care statele membre și dumneavoastră, Parlamentul, de altfel sunteți primii care au ridicat această problemă în martie anul trecut, ne a spus dumneavoastră că noi, Comisia, trebuie să abordăm această problemă și statele membre au cerut același lucru și pentru prima oară țin să salut această muncă comună a Parlamentului European, a tuturor statelor membre, a Comisiei, bineînțeles, care a reacționat, să spunem așa, la recomandarea Parlamentului și a statelor membre pentru a propune o arhitectură, de fapt nu o arhitectură, ci uh, să facem o evaluare a riscurilor, asta s-a făcut deja, de altfel, comunicarea pe această temă s-a făcut deja din octombrie anul trecut și, de asemenea, să propunem și acel instrumentar pe care statele membre vor să-l aplice etapă cu etapă și tocmai asta voi prezenta mâine. E clar că aici a fost o muncă făcută de statele membre sub coordonarea comisiei și e o premieră, aș spune, în domeniul telecomunicațiilor. Nu vrem să discriminăm, ci vrem să stabilim niște reguli. Să fim exigenți, bineînțeles, și e clar că vom primi pe teritoriul european toți operatorii care vor aplica aceste reguli și când își vor desfășura rețeaua. Adaug de asemenea că, spre deosebire de ce se spune uneori, UE nu are întârziere în ceea ce privește 5G. Avem niște rețele foarte performante în Europa, nu dau nume, bineînțeles, pentru a nu face publicitate nimănui, însă avem peste 50% din brevete în ceea ce vrește 5G, uh, deci nu suntem deloc în, cer- în întârziere în ceea ce vrește cercetarea, nici desfășurarea acestor rețele și nici în ceea ce privește uh, cercetarea. Și veți vedea și în acel toolbox, în acel instrumentar, veți vedea că fiecare stat are capacitatea pentru operatori, pentru a atenua riscurile. Acum, politica industrială. Un subiect, bineînțeles, esențial. Se discută mult despre asta, vom discuta mult despre asta între noi. În 2050, bineînțeles, dacă e să ne gândim la orizontul care a fost stabilit, cel al pactului ecologic, al Green Deal-ului, bineînțeles că 2050 înseamnă mm, încă o generație. Deci industria noastră, da, mai am, gata, trebuie să închei. Bun, încerc să accelerez atunci. Poate mai acordați 3 minute în plus, vă rog frumos, dată fiind uh, dimensiunea portofoliului meu. Ah, nu îmi dați mai mult de 3 minute. Bine. Deci e foarte important deci, să vorbim puțin și despre strategia industrială. Vă reamintesc că, în primul rând, acum lucrăm uh, pe lanțul valoric, pe sectoare, deci sectorial. Această strategie industrială trebuie să se fondeze, bineînțeles, pe faptul că avem o ambiție cea a pactului ecologic, deci vom avea noi tehnologii de producție, să nu uităm de asemenea care vor fi toate consecințele digitalizării și de asemenea accesul în abundență la energii curate. Mixul energetic de aici este prin urmare aici esențial, deci vrem să ne îndreptăm către emisii zero, însă e important să avem un bun mix energetic în Uniunea Europeană care să răspundă nevoilor uh, și exigențelor din Green Deal, dar care să facă față și nevoilor de a avea un uh, acces um, uh, ieftin la energie pentru companii. Aici accesul la materii prime este critic, bineînțeles. <laughs> Există mai multe materii prime critice decât credem noi, chiar și pe teritoriul european, deci trebuie să le căutăm și să le explorăm și inovarea tehnologică și datelor despre care am vorbit adineaori. Să nu uităm aici că trebuie să reevaluăm întreg lanțul industrial al IMM-urilor, să vedem care e legătura între IMM-uri și marile companii, deci cei care dau comenzi, să vedem care e capacitatea IMM-urilor de a avea acces la aceste strategii cu privire la date pentru a le oferi know-how-ul și competențialul necesar cu hub-uri locale, digitale, care să le permită uh, să facă fața nevoilor. Acum, resursele. Aici vorbim și despre competențe în cadrul acestei tranziții. Și mai adaug un lucru. S-a vorbit despre Green Deal. E foarte important să avem un mecanism eu vorbesc mult despre asta, un mecanism de ajustare a taxei de, că, de um, carbon la frontieră. Asta pentru a ne proteja companiile noastre uh, de importurile de produse concurente care nu uh, respectă aceleași norme ca produsele europene. Deci toate acestea vor apărea în cadrul politicii industriale. Câteva cuminte, cuvinte, dacă îmi permiteți acum rapid, în legătură cu sectorul apărării și cu cel spațial. Sectorul apărării e esențial, e un nou element din portofoliul meu, avem un director general, v-aș putea vorbi mai pe larg, însă avem o strategie acum cu privire la toate țările membre, repet asta, deci cu privire la toate țările membre, Acum vorbim despre voința de a constitui acest fond și atunci când vorbim despre acest proiect, toată lumea trebuie să se implice, deoarece apărarea ne privește pe noi toți. Și acesta este unul din obiectivele acestui fond și, bineînțeles, e nevoie de tehnologii. Și acum, spațiul. Un domeniu esențial, bineînțeles. După cum știți, s-a cerut un buget important, cerem un buget în general important pentru acest portofoliu, dar și pentru spațiu și contez pe dumneavoastră să se obțină acest buget la negocierile CFM. Aici avem niște aspecte importante. Revaloarea guvernanței la Galileo, vom discuta din nou despre asta, proiecte noi cu privire la Copernicus, proiecte noi cu privire la inițiativele GovSatcom și ISSA pentru securitatea transmisiilor interguvernamentale mai ales, și de asemenea vrem să facem posibil ca Uniunea Europeană să-și poată stăpâni, să aibă în continuare capacitatea sa de lansare de sateliți și ciberapărarea de asemenea. Mi-am depășit puțin uh, timpul alocat. Eu sper că vom fi mai decontractați, să zicem așa, decât la audierea mea și aștept acum, bineînțeles, schimbul de opinii. Vă mulțumim foarte mult, domnule comisar, deci multe subiecte extrem de interesante însă vom avea posibilitatea de a discuta și uh, ulterior, deci nu doar astăzi, și așteptăm cu nerăbdare strategia industrială foarte ambițioasă pe care ne voți prezenta în legătură cu aceste subiecte uh, față de care dumneavoastră sunteți foarte pasionat. Deci domeniul industrial este foarte important pentru noi. Ne-am fi dorit o discuție separată, poate că va fi cazul într-un moment mai prielnic. Acum, 27 de colegi s-au înscris, plus coordonatorii. Pentru un prim schimb de opinii trebuie să ne dăm seama că nu va fi posibil să intervenim cu toți, însă vom începe cu coordonatorii, câte 3 minute pentru fiecare coordonator, după care 7 minute răspunsurile domnului comisar și după aceea vom vedea mm, pe măsură ce continuăm, câți colegi vor putea interveni. Încep, bineînțeles, cu domnul Eller, coordonator PP. Mulțumesc, domnule comisar. Sunt uh, german, uh, sunt uh, nebun după mașini și cred că această comisie a luat o decizie bună când a hotărât că dumneavoastră urma să fiți acceptat de Parlament pentru postul de comisar. Și suntem foarte încântați. Trei chestiuni. Ceva foarte practic mai întâi. V-ați referit la multe chestiuni care sunt deja negociate, pentru că investițiile la dispoziție pentru multe dintre ele țin practic de pro ă, programele de inovare Orizont și celelalte mai noi. Și cred că este extrem de important ca cele trei instituții să înțeleagă mai bine cum trebuie să interacționeze, pentru că dacă nu, s-ar putea să fim blocați de proceduri până la urmă. De exemplu, în uh, PPP-ul pentru arti- inteligența artificială nu este pe, pe listă pentru proiectele negociate în cadrul Orizont. Deci acum e ceva între noi și Consiliu. La fel se întâmplă și cu alte chestiuni, cum ar fi reducerile bugetare, care sunt destul de semnificative, cum se întâmplă în cazul Quantum. Nu mai avem o inițiativă uh, clară, o inițiativă emblematică Quantum, pentru că a fost amânată de comisie. Deci cred că este extrem de important ca cele trei instituții, dacă vrem să ne ridicăm la nivelul ambițiilor noastre, să se pună de acord cum procedăm, pentru că acum nu se mai discută sau nu mai sunt lucruri care țin de comisie, ci de noi și de Parlament și Consiliul e destul de uh, Um, reținut în felul în care interacționează în context interinstituțional și în cadrul procesului uh, decizional și noi suntem destul de înceți. Apoi, regulile concurențiale. Ni s-a tot spus că trebuie reformate, dar dacă ne gândim practic ce se întâmplă, e că se face un test uh, de adecvare. Și unde începem? cu aeroporturile, nu cu chestiuni ce țin de politica industrială. Deci uh, se avansează mm, deja de 2 ani în cadrul procedurile, s-au stabilit uh, programele, dar nu s-a pus accentul deloc pe politica industrială sau pe felul în care uh, se reflectă ea în politica privind ajutoarele de stat. Deci iată, în 2 ani jumate, 3 ani de acum, o să avem poate o reformă a regulilor. Deci ori ne accelerăm munca, ori mai bine nu ne mai referim la nivelul de ambiție. Și a treia chestiune legată de aspectele tehnice, legate de prioritățile bugetare și de aspectele mai tehnice. Vorbim acum uh, despre IPCI pentru hidrogen, dar de fapt nu facem nimic, facem un parteneriat pentru hidrogen, ceea ce e destul de diferit și deja s-a negociat și face parte din planul strategic al uh, Comisiei Consiliului uh, și Parlamentului. Așadar, ce cred eu că e important e să avem o idee clară despre cum lucrează împreună instituțiile, să începem realist uh, să, să ne ocupăm de aceste chestiuni în 2021, pentru că altfel o să fim prinși în această mecanică lentă interinstituțională și cred că ea deja provocă ceva probleme. Mulțumesc, uh, domnule Eller. Ah, de obicei mă ajută secretariatul cu cronometrul, care iată este aici chiar lângă mine, așa că eu trebuie să mă ocup de el ca să vedem cât uh, timp au uh, colegii. Acum, domnul Mica, coordonator SNT. Mulțumesc, domnule președinte. <laughs> Vreau să vă salut și să vă spun că <clears throat> uh, foarte multe dintre <laughs> Moi, je préfère aussi la langue romaine, vous savez. Ehm, ceea ce ați prezentat sunt multe din lucrurile pe care le-ați ați afirmat în cadrul audierii că le veți, le veți respecta. Aș vrea să subliniez câteva lucruri. Unu, în domeniul strategiei industriale, ehm, Industria europeană este supusă unui eh, test eh, de stres foarte puternic pentru că, pe de o parte, trebuie să îndeplinim obligațiile din New Green Deal și, pe de altă parte, să, avem, să fim siguri că există o competitivitate uh, Uh, reală și concretă uh, acestei industrii și să evităm delocalizarea industriei europene. Asta vor oamenii, vor cei care muncesc în această industrie și este vorba despre viitorul nostru. Uh, concret, când veți, am auzit că se vor introduce anumite măsuri de carbon adjustment mechanism și alte lucruri de acest fel la anul viitor. Nu credeți că este puțin prea târziu și că între timp uh, multe dintre aceste industrie ar putea să fie afectate? Astăzi când vorbim, eu fac parte dintr-un oraș care are un combinat siderurgic. Dar uh, există foarte mult oțel care vine din Turcia, care vine din Ucraina și când nu fac față nici turcii, nici ucrainieni, mai aducem și din China. Acest lucru va duce la o pierdere semnificativă uh, pe piața oțelului din Uniunea Europeană și cred că nici nu există o încurajare foarte puternică pentru cei care chiar vor să lucreze la o industrie de clean steel. Doi, în uh, uh, domeniul da, da, bazelor de date, ați spus și a spus foarte bine că bazele de date și datele cetățenilor europeni trebuie să fie o proprietate și să fie, uh, să fie păstrate și supravegheate de instituțiile europene. Absolut de acord și trebuie ca acest lucru să se întâmple repede pentru că astăzi când vorbim, cei care sunt briganzii de cei care se ocupă cu furtul datelor cetățenilor europeni, le regăsim pe oriunde în lume, dar mai puțin în Uniunea Europeană și în beneficiul industriei europene. Europene. Și cred că măsuri și mai ales o măsură, măsuri care să fie efective și care să le arate tuturor că nu ne jucăm atunci când este vorba de păstrarea datelor personale, că sunt în cloud, toate aceste lucruri trebuie să fie uh, făcute foarte clar. Și al treilea lucru, parte, uh, inteligența artificială. A spus foarte bine și mi-a plăcut că ați făcut sublinierea între lucrurile care sunt la, trebuie să fie la dispoziția fiecăruia și înseamnă de la lucrurile care sunt pentru uzul de zi cu zi și tehnologii sofisticate. Pericolul cel mare este să spunem că inteligența artificială este rea, pentru că ar putea să vină o dronă înarmată pe deasupra noastră. Inteligența artificială este bună și trebuie făcută această diferențiere și, sub, și sprijinită toată industria europeană, pentru că altfel și așa suntem în urma celorlalte țări cu care suntem în competiție globală, dar vom fi și mai în urmă și pierderile vor fi uriașe pentru noi toți. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumesc, domnule Nica, doamna Dârbalova. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, bun venit. Sper că aceasta e prima dintr-o serie de reuniuni pe care le vom avea în următorii cinci ani. Săptămâna trecută am dezbătut cu președinția croată aici, în această comisie, și prioritățile clare ale președinției vor fi digitalizarea, și interconectarea acesteia cu obiectivul de ecologizare a industriei și sectorului nostru energetic. Le-ați menționat și dumneavoastră, Pactul Ecologic European s-a bucurat de foarte mare atenție din partea Parlamentului European până acum. Dacă numărăm cuvintele, cred că ai lucrul cel mai des menționat de la începutul acestui mandat Important e însă să ne uităm și la reversul medaliei, politica industrială și strategia pentru IMM-uri, pentru, bineînțeles, în timp ce uh, aspectele digitale uh, sunt prezente în ambele domenii. Uh, dacă nu ne ocupăm de industrie și economie în același timp cu clima, cum o să putem găsi un echilibru? Spuneați și dumneavoastră în audiere că uh, vreți o nouă strategie de creștere pentru Europa. Deci cum o veți garanta în contextul pactului ecologic? A doua observație. Ați pus mult accentul pe IMM-uri. Pe... Ați spus că piața internă trebuie să aibă condiții favorabile pentru toate companiile, mici, mari și uh, mijlocii. Deci cum uh, vă asigurați că nu ignorați IMM-urile? pentru că eu acum uh, mă refer mai mult la procedurile interne ale Comisiei, dar e vorba și de strategii și eventuale măsuri care ar putea să ne orienteze și pe noi mai bine în dezbaterile noastre, pentru că toate aceste subiecte merită atenție, însă valoarea reală stă în felul în care diferitele politici se completează reciproc. Foarte adesea, ne-au lipsit sinergiile între diferitele politici, diferitele propuneri și măsuri. Așadar, ce putem face împreună pentru a ne asigura că avem aceste sinergii între diferitele politici? Și ultima chestiune, ceva menționat și de dumneavoastră, startup-urile. Concret, cum putem să ajutăm startup-urile? Pentru că aceasta e una din întrebările pe care le primim acum din partea mediului de afaceri european. Nu e suficient doar să spunem că le sprijinim, pentru că asta spunem cu toții, sunt gata să o declarăm, însă concret ce putem face pentru startup-uri? cum putem să lucrăm împreună pentru ele. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Gevalova, în numele verzilor, domnul Blos. He's not there and I ah, would... Okay, please. Nu e prezent și am să preiau eu. Domnule comisar, mulțumesc foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră. E clar că obiectivele din acordul de la Paris uh, le atingem doar prin transformarea industriei. În acest sens avem nevoie de o strategie industrială inteligentă care să uh, Uh, cuprinde toate elementele de acces la resurse și așa mai departe, pe care le-ați menționat în această dimineață. Dar în uh, final, o strategie verde e eficientă doar dacă duce la o neutralitate climatică până în 2050 uh, și mai bine ar fi chiar până în 2040 în sensul noului pact ecologic și a urgenței climatice pe care am adoptat-o. și în uh, prezentarea dumneavoastră acest lucru nu a rezultat foarte clar. Ce se află în centrul strategiei dumneavoastră? Sunt multe domenii unde trebuie să intervenim, dar eu cred că atenția noastră trebuie să fie concentrată pe acest nucleu, pentru că așa vom uh, vedea care este până la urmă eficiența acestor măsuri și e clar că acest proces de transformare are șanse doar dacă um, a, ne apropiem și de industria grea, pentru că nu trebuie să ne gândim doar la industria siderurgică, ci și la chimie, sticlă, aluminiu și așa mai departe. Ce măsuri prevedeți pentru aceste sectoare și ce ar putea face o strategie europeană uh, aici uh, mai mult decât strategii industriale separate la nivel uh, național. Și o altă întrebare foarte importantă, cum vreți să implicați pe oameni în cadrul unui astfel proces de transformare, factorii interesați, mm urile firmele, consumatorii, oamenii care trăiesc în regiune și care sunt afectați de aceste procese de transformare și cum vreți să vă asigurați că și vocea acestor oameni va fi auzită, pentru că un astfel de proces de transformare poate funcționa doar dacă gândim economic, ecologic, dar și social. Și o altă întrebare de principiu, pentru că veniți cu experiență din industria privată, cum vreți să vă asigurați că politica reacționează la fel de eficient um, și rapid în politica industrială pentru a se ajunge la o industrie uh, neutră din punct de vedere uh, climatic, adică la fel de rapid ca reacțiile unor companii pe piață. Mulțumesc. Acum din partea ID, domnul Borchia. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, domnule comisar. În cursul vizitei dumneavoastră la Paris de acum câteva zile ați făcut câteva declarații care eu cred că sunt realiste în ceea ce privește necesitatea de introducere acestui mecanism de compensare a carbonului la uh, frontieră pentru a evita concurența neloială. În ultima săptămână această temă a fost abordată și de domnul comisar Hogan, de doamna von der Leyen și se pare că mm, Comisia se mișcă în această direcție, totuși, uh, în pofida acestor premize pozitive, mai există câteva semne de întrebare mm, legate de afirmațiile doamnei von der Leyen la forumul de la Davos. S-a spus că s-ar putea abandona acest mecanism în lumina uh, Uh, eforturilor pe care le face China de reducerea uh, dioxidului de carbon la nivel național. Totuși, uh, știm că și doamna Merkel acum câteva luni s-a exprimat împotriva unei taxe pe carbon, deci iată că anumite umbre planează asupra acestui mecanism chiar înainte de adoptarea sa. Trebuie aprobată această propunere până la sfârșitul anului 2020, dar date fiind circumstanțele, s-ar putea ca această propunere să nu mai fie adoptată și ori s-ar putea să fie mult diluată. De aceea vă întreb, domnule comisar, dacă există o intenție reală de a adopta într-adevăr acest mecanism și dacă da, ce calendar este prevăzut. Mulțumesc foarte mult. În numele ECR, acum domnul Krasnodexki. Mulțumesc foarte mult. Uh, Mulțumesc, domnule președinte domnule comisar. Eu cred că marea majoritate a timpului dumneavoastră trebuie să-l alocați chestiunilor digitale și asta pe bună dreptate. Dar în strategia pe termen lung, considerați că mai există un loc și pentru industriile tradiționale? Ce șanse vor avea să se dezvolte în continuare în Europa. Avem uh, obiective ambițioase, știm acest lucru. Noul pact ecologic trebuie să um, abordăm Brexit, o țară importantă părăsește Uniunea Europeană. Știm ce rol a jucat Regatul Unit, uh, de pildă în ceea ce privește cercetarea pe inteligența artificială. Și iată că ne așteaptă așadar o transformare majoră legată și de noul pact ecologic. De asemenea, ne parvin informații de la Consiliu în sensul reducerii alocărilor pe cadru financiar multianual. Avem însă proiecte ambițioase de pildă cel privind apărarea, unde reducerile vor fi la jumătate, ceea ce înseamnă că ambițiile noastre uh, nu mai sunt de actualitate. Cum vom putea face față unor astfel de probleme? Cum vrem să păstrăm industria în Europa și industria tradițională? Și a treia întrebare. Știm că există diferente de opinie între statele membre în ceea ce privește securitatea. Credeți că acestea vor putea fi depășite? doamna cancelar Merkel s-a pronunțat pentru cooperarea cu anumite companii chineze. Mulțumesc! Și în ultimul rând, acum uh, doamna Marie Samatias din partea GUE, sau dacă dânsa nu este, domnul Potenga, nici dânsul. Domnule comisar, aveți la dispoziție șapte minute pentru a răspunde la aceste prime întrebări, după care mai urmează întrebări din partea 29 de colegi. De fapt, poate nu chiar toți, dar mulți dintre ei vor interveni. Mulțumesc uh, coordonatorilor pentru întrebările lor. Mai întâi, domnule Eler, uh, într-adevăr, s-au făcut multe lucruri și acum timp a venit momentul ca ele să dea rezultate, mai ales uh, dumneavoastră, așa cum spuneați, puteți să ne ajutați și dumneavoastră și statele membre. Sunt perfect de acord cu ceea ce spuneați. O să ne putem bucura de. Uh, o să vă puteți bucura de sprijinul nostru. Sunt deja mai multe proiecte care nu mai apar în negocierile bugetare. E un motiv de îngrijorare. Tocmai s-a menționat și apărarea. Uh, Dumneavoastră ați vorbit de uh, Quantum Manifesto și proiectul Quantic, care e foarte important, un subiect uh, de care trebuie să ne ocupăm. Deci, clar, voi fi uh, atent la ce se întâmplă pentru ca, în primul rând, să meargă ceea ce există, să funcționeze și apoi să avem dispoziții bugetare care să respecte nivelul de ambiție. În legătură cu concurența, regulile concurențiale, mulțumesc că ați amintit, pentru că e ceva esențial în scrisoarea mea de misiune și a doamnei Vestager, se regăsește clar uh, ce trebuie propus. Deci mă ocup și eu de partea mea, aștept cu mare interes să văd cum uh, se va desfășura această evoluție a regulilor concurențiale și cum vor fi integrate ele în uh, strategia industrială. Pentru că e vorba și de dorința statelor membre și a Parlamentului, cred, dar și a președintei comisiei, adică să facem ca aceste reguli să evolueze, ținând seama de tot ce s-a spus, adică pactul ecologic, bineînțeles, tranziția digitală, dar și tot ceea ce ține de ceea ce numim com, uh, contextul geopolitic, noile raporturi de forțe. Apoi, în legătură cu PCI, interesele de interes comun, proiectele de interes comun, uh, Bineînțeles că sunt subiecte de care va trebui să ne ocupăm clar, hidrogenul, dar și altele. Am și eu câteva idei și propuneri care poate vor fi făcute. Sunt un instrument important aceste proiecte și trebuie uh, să ne mișcăm repede în acest domeniu. Și o să discutăm mai ales în cadrul strategiei industriale, unde trebuie văzute împreună proiectele mari, unde e nevoie de investiții și unde trebuie coordonare uh, și între întreprinderile private și state și uh, comisie. Deci și aici sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul lui Nica, în legătură cu strategia industrială, bineînțeles, există o concurență importantă și că obiectivul, cum spuneam mai devreme, este să evităm delocalizarea. Ați vorbit despre acest fenomen. Uh, am spus acest lucru și, și v-ați ocupat și unii dintre dumneavoastră. Mecanismul de ajustare la frontiere, taxa pe carbon la frontiere, face parte din pactul ecologic care a fost prezentat în, în ansamblul său. Așadar, nu este vorba de a începe să mai tăiem din acest pact ecologic deja la câteva săptămâni după anunț. Nu, el a fost prezentat, reprezintă voința comisiei și, bineînțeles, a fost susținut propus de comisie și susținut de statele membre. Deci nu există neclarități, îndoieli. Mecanismul uh, privind carbonul la frontieră va exista. Acum problema e să vedem uh, cum o să-l punem pe picioare cât mai rapid. O să am și eu partea mea în acest mecanism. Apoi uh, pentru că ați menționat uh, diferite subiecte la care putem să ne gândim. Uh, bineînțeles, o să le analizăm ca să putem acționa rapid. Ați vorbit și de date, ați insistat pe faptul că, într-adevăr, e preferabil uh, datele să fie stocate și prelucrate în Europa. Ei, tocmai aceasta va fi o parte a propunerilor pe care le voi face în cadrul strategiei digitale. Doamna Jabalova, V-ați referit la pactul ecologic și la creștere. Este clar că ne dorim o strategie echilibrată, o strategie de creștere. Aș vrea să spun că în spatele sau la baza strategiei industriale trebuie să ținem seama de mai multe elemente. Și eu m-am referit la două elemente importante. Creșterea competenței pentru mulți dintre cetățenii noștri europeni, dar și creșterea competitivității, productivității, dacă vrem într-adevăr să continuăm să creștem și mai mult. Suntem un continent cu o populație destul de stabilă, deci, bineînțeles, trebuie să creștem competitivitatea și productivitatea. E o componentă importantă a strategiei industriale și uh, tocmai această strategie a pactului ecologic nu e ceva care uh, nu va mișca, trebuie să evolueze în unele privințe, și vă amintesc, e vorba de o viziune pe 25 de ani, nu e ceva care se face de azi pe mâine. Deci avem o ambiție pe 25 de ani, deci o generație, dar de acum trebuie să ne apucăm de treabă, fiind perfect conștienți de faptul că o să creăm instrumente, tehnologii noi, modalități noi de a produce și de asemenea o să ne creștem competitivitatea. IMM-urile. Un subiect cât se poate important, este nucleul strategiei și reflexiilor mele și tocmai că ne gândim la lanțurile de valoare și în centru sunt IMM-urile și uh, în plus, ceva ce l-am spus mai devreme, în toată strategia industrială uh, avem și economia circulară, uh, avem faptul că multe dintre produsele pe care le consumăm și le vă consumăm sunt uh, produse într-o modalitate partajată, nu de proprietate strictă. Deci, majoritatea produselor și serviciilor sunt integrate și, deci, trebuie să ne ocupăm și de această componentă și apoi tot ce ține de relația dintre IMM-uri și cei care dau comenzile mari, grupurile mari, iarăși e o componentă de care trebuie să ne ocupăm Uh, sunt și MMO-urile, dar și lucruri alte lucruri importante care se vor învârti în jurul IMM-urilor. Și ultimul subiect pe care l-ați evocat, startup-urile. Un subiect, bineînțeles, foarte important. Ați spus uh, cât de importantă e finanțarea, accesul la finanțare, faptul că trebuie creat cu adevărat o pia- creată o piață unică, cu adevărat, o piață uni- unită și mă voi ocupa mult timp de aceasta ca să încerc să, să văd unde mai sunt obstacole, le constat și eu ca și dumneavoastră și și aici puteți să vă bizuiți pe mine uh, pentru înlăturarea acestor obstacole și bariere care îngreunează mult uh, evoluția startup urilor Și mai adaug ceva în legătură cu proprietatea intelectuală, pentru că și aceasta e, acesta e și el un subiect care va trebui dezvoltat. Cât privește coordonatorul pentru grupul verzilor, nici nu mai știu exact cine era. Uh, iată, mi-am amintit cine era. Uh, vreau să spun că și aici strategia e clară, spuneați, că e o strategie care Europeană și a spus întrebarea de ce e mai bine să acționăm la nivel european decât la nivel național. Iarăși o ambiție generală. Știm că emisiile de dioxid de carbon depășesc frontierele, deci mi se pare firesc să fie o ambiție uh, clar europeană aici, susținută de ansamblul statelor membre, deci uh, acum vom, uh, ne vom asigura că se va dezvolta. Apoi, cum facem să se dezvolte persoanele, indivizii? Aveți dreptate, e foarte important. Uh, și aș preciza ceva din ce spuneați. Vorbeați acum de mai multe regiuni care vor beneficia de fondul de tra- pentru o tranziție justă, tocmai pentru a face aceste transformări necesare, dar dincolo de aceasta, pentru a garanta că politica uh, evoluează rapid și vă amintesc, e vorba de 25 de ani ca orizont, adică o generație umană și că Europa se ocupă și de mecanisme financiare, suma investițiilor este foarte mare, deci am putea să folosim, de exemplu, obligațiuni, uh, poate cu uh, dobândă foarte mică sau chiar negativă, cu maturitate foarte lungă. Deci ne, ne ocupăm, lucrăm la comisie, ne gândim la idei de genul acesta, astfel încât să avem uh, un mecanism peren de finanțare uh, și, de, eh, și instrumente care să mm, ne ajute să, să nu pierdem pe nimeni pe drum în această tranziție. Apoi, despre idei. Spuneam mai devreme, eh, nu vom da înapoi în legătură cu eh, mecanismul de ajustare la frontieră. Poate îl ajustăm dacă e nevoie, dar, cum spuneam, e o decizie deja luată, susținută și de Consiliu și de Parlament. Uh, și, deci, nu este vorba de a discrimina sau nu, ci de a spune că dacă noi aplicăm anumite standarde, să verificăm prin mecanismul de ajustare că și uh, to- toți partenerii noștri aplică ceva asemănător. Dacă nu e cazul, atunci mecanismul va compensa. Deci, uh, puteți avea toată încrederea că o să fiu foarte atent în această dezbatere pentru că e foarte importantă pentru toată industria noastră. Domnul Uh, uh, nu am vorbit de industria nedigitală, nu doar uh, pentru că nu e important, n-am avut suficient timp. E într-adevăr un lucru foarte important și uh, dacă ne uităm la aceste întreprinderi, sunt, ele reprezintă 24 din activitatea economică europeană și cred că viziunea noastră nu spune că ce e digital va înlocui tot ce e tradițional, ci că industriile vor continua să evolueze, dar că modurile de producție și de consum, relația cu clientul va evolua în cadrul acestor domenii cu influența din partea aspectelor digitale și sub influența impactului ecologic. În legătură cu proiectul de apărare, uh, Uh, dau seama că există diferențe mari între statele membre și în relația lor uh, cu apărarea, dar uh, interesele, interesul Fondului European pentru Apărare e tocmai acesta că pot participa, trebuie să poată participa toate țările europene și cred și îndrăznesc să sper că din momentul în care pe măsură ce trec anii, vom fi lansat o serie de proiecte strategice care, încă o dată, au vocație de a, a afirma suveranitatea noastră tehnologică și pe anumite elemente de apărare, să poată participa toată lumea, adică mă refer și la IMM-uri și la întreprinderi mici, dar și statele membre. Fiecare va fi tot mai interesat și uh, va participa la alegerile care se vor face, mai ales în ceea ce privește echipamentele pentru apărarea noastră națională sau chiar europeană și bineînțeles că va, va fi un interes în a alege cu toții bine pentru Europa. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte, sunteți foarte strict. Eh, ei bine, nu tocmai. Dar eh, sunt multe întrebări eh, interesante și e interesant să ascultăm și răspunsurile și trecem acum la a doua rundă. Avem cam 15 minute în plus, mulțumită interpreților, le și mulțumim. Uh, dar să știți că voi fi foarte strict cu timpul și la sfârșit voi da cuvântul și domnului comisar încă o dată pentru a răspunde, probabil grupat uh, la întrebări, uh, nemai luându-le chiar una câte una, pentru că altfel ar fi imposibil. Și încep cu domnul președinte Buzek. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru prezența, domnule comisar. Ați menționat strategia industrială, independența noastră industrială pe industria siderurgică, unde e nevoie de COX. Nu cred că există tehnologie care să poată înlocui și depindem de acest lucru. În Germania, Franța, Polonia, Italia, Italia, România avem o siderurgie uh, puternică și și va trebui să importăm uh, coxul din uh, Mozambic, China și din alte locuri. De aceea e nevoie ca acest element să se regăsească pe lista materialelor critice. Sperăm așadar că veți menține pe această listă -ul. Mulțumesc, doamna Patriția Toia. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi italiană. Două chestiuni foarte pe scurt. Între pact ecologic și industrie. Unii spun că va fi o oportunitate pentru industrie, alții spun că va fi o povară. Eu cred că nu vom atinge obiectivele decarbonizării dacă nu vom face un mare salt tehnologic în ceea ce privește energia, uh, adecvarea din punct de vedere tehnologic uh, a companiilor noastre, transportul și altele. Cum vom face acest salt tehnologic pentru a atinge aceste obiective? Există cercetarea, inovarea din partea companiilor, dar politicile industriale trebuie să aducă sinergii între aceste elemente. Și, bineînțeles, trebuie să nu interzicem um, consolidarea anumitor uh, operatori uh, care uh, prelucrează datele. Mulțumesc. Merci beaucoup, uh, Monsieur Grudler de Mulțumesc, domnul Grudler, din partea Renew. Remercier, vă felicit. Mulțumesc, domnule comisar. Vă mulțumesc uh, pentru declarațiile făcute în legătură cu prioritățile dumneavoastră politice. Ați ținut un discurs foarte clar în favoarea unei industrii europene puternice și competitive, îi preveniți pe americani și pe chinezi că pe, dacă vor să facă afaceri cu Europa vor trebui să respecte regulile europene și e timpul, cum spuneți, uh, Uh, să nu mai vedem Europa ca fiind naivă. Mă bucur că partea digitală, partea referitoare la date, conexiuni, uh, fibră optică, satelit și protecția cibernetică fac de acum uh, parte dintr-un sector esențial pentru autonomia strategică a Uniunii Europene și că de aceea trebuie să menținem controlul asupra lor. Comisia va dezvălui pe 4 martie liniile principale ale viitoarei sale strategii industriale. În acest context, ce uh, Uh, credeți despre o legislație paneuropeană pentru uh, cei care participă la uh, apărare, aeronautică, industria spațială și digitală? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Grudler. Doamna Carvalho, coordonator PP. Thank you very much, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule comisar. Așa cum s-a menționat, anumite sectoare industriale sunt mai greu de decarbonizat decât media și sunt foarte importante pentru economie. S-a vorbit de siderurgie, dar uh, și alte energii energofage și unde sau altele în care avem foarte multe emisii, precum cea a cimentului. Pentru a transforma aceste sectoare avem nevoie de o adevărată revoluție tehnologică. Avem nevoie de cercetare, proiecte pilot, demonstrații, cum uh, se va asigura strategia dumneavoastră că vom avea mai multe fonduri pentru cercetare și dezvoltare tehnologică, atât la nivel de european, cât și la nivelul statelor membre și a investițiilor private. Din partea verzilor, domnul Rope. Ačiū, gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisarė. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, aș dori să vă urez uh, mult succes în activitate. Am înțeles din prezentarea dumneavoastră că atunci când e vorba de bunuri importate din uh, state terțe, ar trebui să avem aceleași cerințe ca pentru cele fabricate în Europa. Sper că aceste cerințe se vor uh, aplica nu doar bunurilor, ci și proceselor de producție, cerințelor de mediu și uh, a um, anumitor măsuri pentru combaterea schimbărilor climatice. Până acum avem cerințe doar în ceea ce privește electricitatea folosită pentru, utiliza, pentru producția de bunuri în state terțe. Și, și acestea există doar sub formă de recomandare, nu sunt obligatorii. Când putem să ne așteptăm uh, la o propunere în această privință? Doamna Nunes. Voi exprima în limba spaniolă. Domnule comisar Breton, ne-ați spus că în primele 100 de zile, dumneavoastră și doamna președinte Vestager, ne veți prezenta un cadru european pentru inteligența artificială. Și ne-ați spus că intenționați să consultați Parlamentul European. Acum, Uh, știm că ne dorim o mai bună interacțiune între Parlament și Consiliu, însă cum anume intenționați dumneavoastră să implicați Parlamentul European în stabilirea acestui cadru european pentru inteligența artificială în aceste prime 100 de zile? Mai mult aș vrea să știu dacă în demersurile dumneavoastră țineți cont de perspectiva de gen, deoarece în proiectul de carte albă pe care l-am văzut uh, nu am văzut nimic acolo legat de discriminarea în funcție de sex. Mulțumesc! Uh, Mulțumesc uh, foarte mult, domnul Marian. Mariani, din partea ID, nu este. Domnul Barențen, atunci vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Voi uh, vorbi olandeză. În Olanda avem uh, o companie AMSL, uh, lider mondial în ceea ce privește producția de chipuri, însă um, există presiuni din partea Chinei și a Statelor Unite care um, își doresc ca această companie să nu poate exporta în aceste două țări? Și revenind la strategia industrială, cum vă veți asigura ca strategia, că strategia noastră va fi consolidată în, acest, în această competiție cu China și Statele Unite? Și a doua întrebare, în estul țării mele a existat de curând o atribuire de contract pentru achiziția de autobuze electrice către o companie din China. Însă aici există dubii cu privire la modul în care a funcționat această achiziție publică. Cum uh, ne asigurăm că vom avea concurență loială? Pentru că China și Statele Unite pot veni cu oferte mai competitive. Mulțumesc, domnul Ross. Domnule Breton, ați amintit uh, chestiuni importante, inteligența artificială, date, uh, <clears throat> cibernetică, pactul ecologic, însă nu e posibil fără energie atomică și gaze și și birocrația UE trebuie redusă. Domnul Trump, uh, săptămâna trecută la Davos, a spus că pentru orice regulă nouă care se introduce, el a renunțat la alte opt. Este un mare contrast uh, față de afirmațiile doamnei von der Leyen, care spune că pentru orice regulă nouă se renunță la una veche. Cred că trebuie să fim mai ambițioși. Trebuie ca și pentru industria noastră să uh, funcționăm, pentru că de acolo ne vin banii. Mulțumesc, uh, domnul Zorinio. Mulțumesc domnule comisar. Uh, ați spus că vreți ca Europa să <clears throat> devină un lider mondial, dar avem nevoie și de instrumentarul necesar pentru a face acest lucru. Și aș dori să subliniez două dintre aceste instrumente. Programul European Spațial uh, pentru că eu am fost raportor din umbră din partea SND în acest domeniu și și pe uh, strategia industrială pentru ambele a existat un pact interinstituțional ce lipsește este doar cadrul financiar. Acum pe propunere. Am văzut că președinția finlandeză a venit cu o propunere care este depășită acum. Europa digitală a diluat programul Orizont și mai ales uh, programul Copernicus, care uh, e de asemenea important pentru uh, tranziția energetică. Cum, ce vreți să face ca pe aceste două programe să nu existe reduceri ulterioare? Arvois. Domnul Pecarinen. Ja komissaari. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. în Europa, industria noastră este extrem de dependentă de resurse din afara Europei. Așa numitele metale rare. Uh, în această privință depindem în proporție de 90% de China. Noi vrem să promovăm uh, automobilele electrice, însă noi și ne producem foarte puțin din aceste materiale, cobalt și altele de care avem nevoie pentru baterii. Întrebarea mea Metalele rare constituie o, una dintre prioritățile dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, doamna Weiss. Mulțumesc. În iulie, doamna von der Leyen a spus că IMM-urile constituie coloana vertebrală a economiei europene. Citind uh, noile prevederi în ceea ce privește Europa digitală, aici se evidențiază două probleme legate de profilul digital al Europei care ne pot împiedica să atingem toate obiectivele comerciale și politice pe care le avem în ceea ce privește comerțul și clima. Se spune că acum 900 de mii de locuri de muncă sunt uh, vacante unde este nevoie de competențe digitale. Aș dori să vă întreb ce veți face dumneavoastră și colegii dumneavoastră în această privință. Dar mai e și cealaltă problemă, și anume că peste jumătate din locurile de muncă au nevoie de mai multe competențe digitale pentru a consolida din punct de vedere economic IMM-urile. Coleg Boslager Greens. Domnul Boslager. Domnule comisar, aș avea două întrebări legate de strategia de date. Ați spus că Colectarea și magazinarea datelor în Europa trebuie să fie o prioritate. Cum anume vă propune să faceți acest lucru? Și în al doilea rând, ați spus că vreți să puneți accentul pe partajarea uh, datelor. Însă aici apare o dilemă. Partajarea datelor uh, E o chestiune importantă, dar s-ar putea să nu intereseze anumiți uh, parteneri. Cum veți uh, convinge acești actori să partajeze datele prin stimulente sau prin intermediul legislației concurențiale? Mulțumesc foarte mult, doamna Solis Perez. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, avem talent, avem cercetători de nivel mondial, avem uh, antreprenori în Uniunea Europeană, însă adevărul este că up urile și noile companii întâmpină probleme pentru a crește. Asta din cauza orientărilor de pe piață și din cauza că nu reușesc să ajungă la o scală mai mare. Și multe companii abandonează Uniunea Europeană deoarece nu există fonduri suficiente și deci se duc în alte ecosisteme inovatoare și uh, întreprinzătoare unde au alte șanse de a crește. Uh, mai ales la, când e vorba de a doua, a treia rundă de finanțare, unde capitalul accesibil e mult mai mare. Mă gândesc aici la SUA. Ce se întâmplă? Pierdem idei, companii și capital uman până la urmă. Prin urmare, aș vrea să știu ce veți propune dumneavoastră în strategia cu privire la IMM-uri și în strategia industrială pentru a combate această problemă de finanțare din UE, mai ales atunci când e vorba de uh, companiile care își cresc dimensiunea la un moment dat. Deci cum ne putem asigura că startup-urile cu potențial pot rămâne și pot crește pe teritoriul Uniunii Europene? Vă mulțumesc! Domnul Cubilius, acum de la PP, fost prim-ministru. Domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Aveți perfectă dreptate. Datele reprezintă viitorul nostru, resursă absolut uh, enormă și tot ce a spus dumneavoastră a fost corect. Eu aș avea două întrebări. Una, pe lângă date, mai sunt și alte lucruri care se desfășoară foarte rapid cum ar fi editarea genomului, care ar putea crea noi șanse de mm, afaceri, noi posibilități de dezvoltare și poate și noi instrumente de a combate schimbarea climatică. UE e într-o situație cam ciudată. Noi interzicem această tehnică timp ce SUA și China o permit. O a doua întrebare. Eu provin din statele Baltice. Și pe lângă anumite chestiuni care ne privesc pe toți, cum ar fi concurența mondială despre care ați vorbit dumneavoastră, mai avem niște chestiuni regionale specifice noi. Acolo, cum ar fi o încetinală a convergenței noastre. Deci economiile noastre încetinesc și e nevoie de o strategie economică țintită în funcție de problemele noastre. Deci ce credeți despre asta? Vă mulțumesc, doamna tot. Mulțumesc. Stimate domnule comisar, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit aici la Comisia ITRE. Din punctul nostru de vedere, tehnologii emergente, cum ar fi robotica și inteligența artificială, duc la crearea de noi servicii și produse care permit noi oportunități de dezvoltare pentru economie și pentru societate. Eu cred că un exemplu bun e tehnologia variabilă sau cea a locuințelor inteligente. Deci pentru a profita de pe urma acestor noi produse și servicii, trebuie stimulate investițiile în aceste tehnologii emergente. Acesta este un aspect esențial. Și doar dacă ar exista niște instrucțiuni clare din partea comisiei, ar fi stimulate investițiile și doar prin uh, astfel de măsuri aceste tehnologii ar putea ajunge la fiecare cetățean și companie. Prin urmare, ce credeți despre asta? Ce acțiuni complementare ar putea Um, lua comisia pentru a spori încrederea și siguranța atât din perspectiva consumatorilor, dar cât și a companiilor. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Cutaja. Mulțumesc, domnule prește. Bun venit, domnule comisar. Mă bucur că ați Uh, menționa planurile cu privire la inteligența artificială sau fiabilitatea și uh, încrederea în această tehnologie uh, ca fiind foarte importante. E bine, da, să ne gândim și la provocările pe care le presupune inteligența artificială. aș referi la inegalitățile care apar aici, stereotipurile de gen, dar și inegalitățile de pe piață. Deci ce planuri există pentru a combate aceste neajunsuri? Și aș vrea de asemenea să vorbesc și despre altă chestiune, folosirea datelor ca bun public. În ce mod putem asigura o colaborare rodnică în ce privește datele între entitățile publice și cele private pentru a evita ca ecosistemele uh, digitale să ducă la o adâncire a inegalităților din cauza concentrării în ceea ce privește datele. Vă mulțumesc, domnul Andersen de la Verzi. Domnule Breton, eu sunt raportor pentru dosarul cu privire la Centrul de Cybersecuritate și am o întrebare cu privire la acest aspect. Cybersecuritatea este, da, unul din subiectele cele mai importante pentru următorii ani. Însă, reacțiile UE sunt cam slabe în acest domeniu deocamdată. Deci ce planuri aveți în legătură cu cibersecuritatea în general ce fel de concepte sau ce fel de demersuri legislative veți întreprinde cu privire la securitatea cibernetică și uh, referitor la dosarul legat de centru de securitate cibernetică, ce planuri aveți pentru acest centru? Știți că există un conflict major între unele state membre și e nevoie de o soluție, deci trebuie să se facă progrese cu privire la acest centru. Deci ce anume intenționați să faceți în această privință? Doamna Eva Caile are cuvântul acum. Mulțumesc. Da, trecem, uh, trăim într-o lume în plină transformare. Deci, domnule comisar, vorbim despre cea de-a patra revoluție industrială, care are miezul său noile tehnologii și datele. Și mai avem și un paradox. Uh, <laughs> globalizarea, iată, a dus la protecționism. Deci cum ne putem proteja evitând protecționismul? Și văd și un război rece tehnologic acum în curs. Unele țări își localizează internetul, își protejează mm, datele. Noi cerem să existe reciprocitate, vrem standarde internaționale cu privire la transferurile de date, la, la circulația datelor, ca și în cazul persoanelor, bunor și serviciilor. Deci cum facem cu acest paradox? Avem nevoie de viziune, de leadership, să rămânem importanți pe plan internațional. Dar cum putem ajunge la un echilibru aici? între piețe și oameni, între a proteja dreptul la intimitate, un element esențial al democrației noastre, și în același timp să avem din oficiu niște obligații noi, fără însă să înăbușim inovarea. Nu e deloc ușor. Și mă bucur că dumneavoastră ocupați acest uh, post, deoarece sunteți o persoană care cunoașteți foarte bine acest domeniu. Vă mulțumesc, domnul Salini. Mulțumesc. Trei chestiuni. În primul rând, referitor la taxa de um, ajustare a carbonului la frontieră. Această taxă este o măsură necesară cu o condiție să nu fie o alternativă la schema ETS, ci să conviețuiască cu ETS-ul. Deoarece minte efectele pozitive asupra industriei uh, ar dispărea, s-ar anula. În al doilea rând, dumneavoastră, în general, aveți o sarcină fundamentală și anume să contrabalansați concret abordarea juridică de la Digi Concurență cu privire la antitrust. antitrust. Noi avem foarte multe IMM-uri care trebuie să fie protejate și un instrument de a le proteja este să nu distrugem industria noastră de mari dimensiuni, industria noastră mare. În al treilea rând, spațiul. Dumneavoastră recent ați spus că trebuie modificată guvernanța la Galileo. Da, aveți dreptate, însă s-a încheiat negocierea cu privire la, uh, la guvernanță. Deci, în ce privință putem interveni, nu vorbesc neapărat despre buget. Mulțumesc, domnul Heisel. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să vă adresez întrebarea în franceză, domnule comisar. Aveți un portofoliu foarte mare, vă ocupați de industria părării și de spațiu avem și un nou director general care se ocupă de această parte a portofoliului dumneavoastră, însă avem și probleme. Avem un fond de apărare european, însă problema e pe partea de finanțare. Avem și problema legată de Brexit, deoarece Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană și știm că Regatul Unit e o putere militară pe acest continent. Deci cum putem face față noi acum uh, reținerilor pe care le au anumite state membre în acest domeniu? Țări care evoc articole 3, 4, 5 și 6 din tratat spunând că interesul național, că în funcție de interesul național pot lua întotdeauna anumite măsuri în domeniul securității și al apărării și a protecției teritoriului. Deci ce veți face? Uh, pentru a crea o adevărată piață europeană a apărării, deci o piață a echipamentelor militare, de fapt. Despre asta e vorba. Cu apeluri de ofertă în adevăratul sens al cuvântului. Mulțumesc, mai avem cinci colegi, eu încerc să vă dau cuvântul la toți. Doamna Cumpula Natre are cuvântul acum. Uh, Mr. Commissioner, uh... Domnule comisar, aveți dreptate. Trebuie să obținem o nouă productivitate pentru industrie pentru ca oamenii să-și păstreze salariile decente. Și cred că, da, va trebui să mizăm mult pe digitalizare și pe economia datelor. 5G, se vorbește mult despre asta, însă e nevoie și de infrastructură. Deci ce idei aveți pentru ca utilizatorii să preia această tehnologie și pentru ca operatorii să investească rapid? Am avut codul uh, regulamentului data trecută, s-au stabilit și niște calendare pentru spectrul de frecvențe, însă suntem în urmă. Multe state nici n-au început. Altele au trecut deja la faza de teste, deci uh, Inovarea europeană e esențială pentru a avea mai bune soluții și în acest domeniu, însă dacă nu avem infrastructură, nu avem cum să facem față și clar că ne vor lua înainte alte continente dacă nu suntem serioși. După aia se vorbește de bani. Însă e trist să vezi că vorbești, că plătești 6,6 miliarde doar pentru licențele de spectru. Vă mulțumesc, domnul Pesca. Já děkuji za možnost tady vystoupit. Já bych měl dva dotazy. Eh, v první řadě... Mulțumesc. Domnule comisar, eu aș, do, aș avea două întrebări și, în primul rând, vă mulțumesc pentru că sunteți aici. În ceea ce privește inteligența artificială și testarea făcută, să nu uităm că există algoritmi care pot duce la discriminare în funcție de sex. Deci trebuie soluționată această problemă din start, din faza de testare. Statele membre creează foarte multe date, însă nu există efecte, uh, eforturi sistematice pentru a publica acele date pentru că ele să poată fi citite de mm, mașini. Deci cum, ce veți face pentru armonizarea datelor, pentru folosirea lor, pentru a lesni folosirea lor? Doamna Letaua Marcheș are cuvântul acum. Poze, je voudrais vous... Mulțumesc. Eu aș avea două întrebări, foarte pe scurt. Prima se referă la spațiul comun al datelor. Cum vom organiza aceste date? În ce domeniu vom începe cu sănătatea? Poate asta s-a vehiculat din partea comisiei. Și în al doilea rând, datele deschise. Dacă datele reprezintă un patrimoniu atât de important, nu ar trebui regândită oare politica de, de, cu privire la datele deschise, libere? Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Domnul Histov are cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pactul ecologic european îi va permite Uniunii Europene să devină un lider mondial în ceea ce privește combaterea schimbării climatice, însă industria noastră va întâmpina greutăți, deoarece competitorii noștri nu sunt pregătiți să renunțe la sursele lor tradiționale de energie. Deci ce măsuri intenționați să folosiți la adresa competitorilor externi? Cum veți sprijini industria noastră? cum veți ține cont de specificitățile naționale? Deoarece renunțarea la energie nucleară în unele state membre va submina clar uh, competitivitatea acestora. Domnul Gaier. Gaier. Mulțumesc. Vă promit că voi fi cât se poate de succint. Sunt de acord cu colegii care au întrebat despre rolul industriei tradiționale. Vin și eu dintr-o regiune uh, din Germania unde oțelul e foarte important și uh, deci uh, aceasta va fi o industrie foarte importantă. E nevoie de multe investiții, dar uh, cred că putem înlocui producția de cărbune sau de oțel cu producția de hidrogen. Avem condiții culturale încă mai puternice astfel încât să ne îngrijoreze situația mecanismului la frontieră propus. vom ajunge să importăm uh, oțel uh, din țări care produc o, uh, multe emisii. Și deci pe mine mă, mă, mă preocupă foarte tare partea aceasta din politica industrială. Mulțumesc! Mulțumesc! Voi dau cuvântul acum domnului comisar pentru că sunt multe întrebări grele, va fi greu să răspundă la toate, dar aveți un minut și apoi doamna Griffin va putea să intervină și ea un minut pentru a-și lua rămas mult. Dar acum aveți cuvântul pentru a răspunde. și uh, sper să reveniți, pentru că, vedeți, există foarte mare interes față de portofoliul dumneavoastră. Nu-mi dați doar un minut. A, opt, da, opt. totuși. Mulțumesc, în primul rând. Mulțumesc uh, sincer pentru acest schimb uh, de opinii, care e foarte util pentru mine, pentru că îmi permite să înțeleg foarte bine prioritățile dumneavoastră. Și vreau să nu existe neînțelegeri. Portofoliul meu e unul foarte mare, uh, și toate subiectele sunt importante și dacă vorbim special de industrie, mă refer de fapt la toate sectoarele industriale. Bineînțeles că partea digitală va schimba lucrurile, dar am spus-o, obiectivul meu e ca industria noastră tradițională să persiste, să se dezvolte. Vom avea mereu nevoie de industrie așa cum o avem și în prezent, doar că vreau ca împreună cu dumneavoastră să-i dăm instrumentele necesare ca să se adapteze în continuare și ambiția mea e și să protejez această industrie, pentru că se vor produce tranziții de durată și, prin definiție, ele vor stârni și neliniști, justificate. O rolul meu e să vin cu instrumentele care să ajute în timp, pe o durată lungă, o tot spun, sunt un comisar care își vede, chiar dacă mandatul e limitat, își vede acțiunile pe termen mai lung. Vom avea inițiative care vor produce mult timp efecte. Și cum spunea Nicola Schmidt, nu trebuie să lăsăm pe nimeni în urmă pe drum. E un element esențial. Industria noastră are nevoie de materii critice. Acele materii critice vor fi tot mai importante din perspectiva surselor de aprovizionare. Bineînțeles că avem o listă, o actualizăm, dar aș vrea și ca, în evaluarea riscurilor geopolitice legate de aprovizionarea necesară, să ținem seama și de ce e disponibil în Europa. Și sunt multe materii critice în țările Europei pe care încă nu le-am exploatat, nici nu cunoaștem toate zăcămintele și vrem să folosim și tehnologii noi în acest sens și cu ajutorul Copernicus uh, care ne vor permite folosirea tehnologiilor cuantice, care ne vor permite să ne cunoaștem mai bine subsolul european, care încă nu e bine cunoscut sau e foarte prost cunoscut. Deci, deci stăpânirea situației energetice, mixul energetic, uh, instrumentele de ajutor sunt toate în nucleul priorităților uh, noastre. Chiar dacă azi am vorbit mai mult de inteligența artificială și datele, pentru că acesta e primul dosar pe care vin să vi-l prezint uh, și în legătură cu care vom avea ceva concret la începutul lui martie. Nu, la jumătatea lui februarie. Apoi, mai multe elemente legate de această viziune. Reamintesc, e un subiect de care nu s-a vorbit mult la cățelile mult, serviciile. Mă ocup mult de servicii N-am vorbit în această dimineață, ne trebuia mai mult timp, uh, dar ce mă interesează e ca din ce în ce mai mult în activitatea industrială serviciile să fie tot mai conectate și mai interconectate. Iată, deci, încă un subiect uh, în legătură cu care aș vrea să vin să uh, discut cu dumneavoastră. Domnul Eller a vorbit acel după Europeanat, uh, nu am vrut să insist, dar sunt într-adevăr sectoare unde trebuie să avem mai multă suveranitate. Avem acest lucru și cu uh, apărarea și cu sistemul spațial. Uh, în continuare mă preocupă problema ceasurilor atomice la nivel european, dar asta într-o paranteză. Deci sunt multe elemente cheie. Da, avem mecanisme, nu știu dacă trebuie să și vorbim foarte mult despre ele, uh, dar cred că ați înțeles care e poziția mea față de uh, toate aceste lucruri. Câteva alte chestiuni importante, invocate direct sau mai indirect, legate de implementarea mecanismului de taxare a carbonului la frontieră. În acest mecanism un element e important, crearea de condiții egale, echitabile, care tocmai în această fază de transformare a întregii noastre industrii și a serviciilor noastre trebuie să fie verificat. Și tocmai aici e ideea de a proteja, de a uh, veghea. Avem instrumentele și o să le folosim astfel încât să ne asigurăm că produsele, componentele care intră în Europa, pentru că suntem o piață deschisă și în asta stă forța noastră, să respecte Uh, toate constrângerile impuse și nouă. E vorba de constrângeri de ordin social, la care ținem mult, uh, dar și legate de ajutoarele de stat. Deci nu e vorba doar de mecanismul privind carbonul, uh, ci de toate instrumentele pe care le avem. Și cu Phil Hogan discut foarte mult pentru a vedea cum folosim toate instrumentele pe care le avem. Uh, trebuie să ne gândim și la cei care ar veni să ne propună produse care beneficiază în același timp de ajutoare de stat și care deci ar putea să ne destabilizeze sistemul. Deci discutăm foarte, foarte mult timp și ne ocupăm de aceste lucruri, eu în special. Și Apoi, dacă vorbim de care va fi rolul Europei în, între China și Statele Unite, aș spune că nu există comparație, pentru că noi uh, suntem un continent cu o însemnătate economică cel puțin egală cu uh, ceilalți, deci e perfect normal să facem comparații, dar nu trebuie să fim naivi și e normal să ne asigurăm că uh, oricare ar fi restul relațiilor pe care le avem și cu restul lumii, care totuși nu mai e așa multilateral ca acum câțiva ani, e, e totuși un, o lume bazată pe schimburi, dar aceste schimburi vor trebui să se facă tot mai mult, evitând orice concurență neloială, indiferent unde ar putea ea să apară. Bineînțeles, rolul Comisiei Europene în toate aceste lucruri. S-a spus, uh, poate că am moștenit ceva birocrație și uh, trebuie să ne gândim, într-adevăr, dacă am înțeles președintele Trump, e în campanie electorală, a anunțat că pentru o regulă nouă renunță la șase, noi o să încercăm deja să ne descurcăm mai bine, reținem ideea de a mai renunța la unele dintre reguli și cred că pentru comisie deja acest obiectiv ar fi destul de uh, important. Am vorbit mult de spațiu, de industria spațială și aș vrea să spun, da, e foarte important să fim un actor credibil și în această industrie. Eu însumi, acum câteva zile, am vorbit despre guvernanță, despre problema guvernanței uh, la nivelul Galileo și am făcut acest lucru pentru că am studiat dosarul și am constatat ca și dumneavoastră că unul dintre incidentele cu care ne-am confruntat în vară, din fericire, a fost numai uh, legat de o guvernanță defectuoasă. Au, ar fi putut fi probleme și consecințe mult mai mari, întreruperi de serviciu o, o, timp de o săptămână, ceea ce nu înseamnă puțin când ne gândim la jumătate de miliard de uh, utilizatori. Deci, uh, rolul nostru va fi ca împreună cu alți actori să propunem un model de guvernanță, care de fapt nu există, pentru că modelul propus nu e aplicat. A fost agreat între ESA și Comisie și GSA, dar uh, uh, trebuie găsită o modalitate de a îmbunătăți guvernanța și uh, voi fi foarte angajat în acest proiect. Apoi, finanțarea e absolut esențială, ați reamintit de mai multe ori, mulți dintre dumneavoastră, e, bun, e importantă și pentru spațiu, și pentru apărare, și pentru domeniul digital. Trebuie într-adevăr să mă ocup, să mă lupt, pentru că e un subiect care mi se pare extrem de important pentru viitorul și suverenitatea noastră. De altfel, s-au și făcut propuneri, bineînțeles, mă gândesc și uh, că acestea sunt doar un punct de plecare și uh, Evident, mă bizui pe sprijinul dumneavoastră pentru a uh, ajunge măcar la nivelul inițial propus, care e absolut necesar. La fel se întâmplă și cu securitatea cibernetică, se vorbea puțin mai devreme despre aceasta. Trebuie, deci, să analizăm mai în detaliu, poate într-un grup puțin mai restrâns, această chestiune absolut esențială. Uh, știu că mi-am depășit deja timpul uh, și încerc să nu vă mai rețin decât încă un minut. Dar, într-adevăr, sunt perfect de acord cu această idee. 80% din date în orizontul 2050, 20, 2050 vor fi stocate peste tot în Europa, nu doar în uh, centre de date și în cloud. Această schimbare va modifica cu totul uh, paradigma uh, securității cibernetice Uh, se, va crește suprafața de atac, cum se spune în domeniu, deci tot continentul va fi o suprafață de atac, așa că aceasta presupune, bineînțeles, o muncă, o revizuire a directivelor uh, privind serviciile, bineînțeles, și știu că în spate mai e și problema uh, Centrului de Cercetare pentru, în domeniul cibernetic. Nu știu dacă e blocat nu știu dacă am răspuns tuturor membrilor, uh, m-am străduit. În orice caz, discuții cu președinția croată pentru a contribui la discuția referitoare la crearea acestui uh, centru. Uh, și știu că pot să mă sprijin pe dumneavoastră pentru că sunteți un actor important în acest domeniu. În ceea ce privește finanțarea pe IMM-urilor și startup-urilor, într-adevăr un subiect esențial. Avem InvestEU și alte instrumente, VentureU, fonduri dar e evident uh, de nevoie de mai multe instrumente și trebuie să ne ocupăm. Trebuie să vedem uh, ce se întâmplă și în concurența cu Statele Unite. Obiectivul meu să, să folosim cât mai bine instrumentele pe care le avem în Europa și sunt convins că cu ce vom face și pentru date și cu multe startup-uri sunt în acest domeniu și trec și dintr-un sector în altul uh, și știu să folosească avantajele uh, digitalului, cu siguranță vom avea o explozie de startup-uri și rolul meu, bineînțeles, va fi să ajut aceste startup-uri. Am vorbit de inteligența artificială, nu vreau să mai revin. Uh, ajustarea pentru carbon e ceva diferit de ETS, e clar, mi s-a pus întrebarea, e vorba de cu totul altceva. Și încă o dată, pentru mine e unul din instrumentele care ar trebui să ne permită și să finanțăm această tranziție și ne ocupăm de el. Nu e vorba doar de ceva, o uh, metodă de a pedepsi, uh, ci și de a crea resurse pentru întreaga Europa ca să avem un mecanism care să ne permită să finanțăm această tranziție îndelungată pentru care am dat o primă cifră. V-am spus în primul deceniu, vorbind de pactul ecologic, 10.000 de miliarde nu sunt sume mici, în niciun caz. Oricum, e vorba de ansamblul investițiilor uh, uh, despre care e vorba. Apoi, salariile decente și punerea în comparație a necesității de a avea o infrastructură care permite în ceea ce privește telecomunicațiile 5G, deci să fie pentru toți cetățenii europeni, să nu fie doar pentru câțiva, toate acestea trebuie puse în echilibru cu costul licențelor. Într-adevăr, Cred că statele membre au instrumentele necesare pentru a permite accelerarea acestor uh, accesului la aceste resurse și uh, dacă vor cu adevărat, statele membre chiar pot să facă ceva. Iată, sunt în întârziere, mi-am depășit timpul alocat, dar erau așa de multe întrebări încât am depășit încercând să răspund tuturor. Am văzut într-adevăr ce mult interes uh, aveți pentru portofoliul meu, am luat notă de întrebările puse și când mi-am pregătit audierea, m-am pregătit și e excelent pentru mine să mă pot adresa unor parlamentari care stăpânesc, cunosc așa de bine subiectele. Bineînțeles, eu cunoșteam bine Parlamentul Național, uh, unde am fost de multe ori ca ministru de finanțe, nici nu vreau să fac neapărat o comparație, dar uh, acum uh, Uh, faptul că am evocat acest lucru vă dă de înțeles ce părere am despre dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru prilejul acesta de a purta o discuție dumneavoastră pe toate aceste subiecte. Pot să revin și dacă vreți uh, pentru a intra în detalii pe un anumit subiect, turism, servicii, industrie, industria grea, tot ce doriți, uh, chiar sunt gata să răspund la toate întrebările pentru că, vedeți, acum gata, ne-am organizat, ne-am pus la punct echipa, am stabilit direcțiile de lucru, suntem gata să trecem la fapte. Mulțumesc tuturor! Mulțumesc, domnule comisar! Vă rog, nu părăsiți sala. Două minute mai rămâneți, vă rog, pentru că va lua cuvântul și doamna Griffin. Mulțumim! Uh, domnule comisar, vă ocupați de un portofoliu vast, vă așteptăm să reveniți și pentru discuții pentru inteligența artificială și cu documentul dumneavoastră pentru politica industrială și, bineînțeles, uh, va fi pentru noi o onoare să vă revedem, să discutăm în ceva mai multe detalii despre sectoarele pe care le-ați propus. Și uh, acum, uh, pentru a trece la punctul diverse, voi da cuvântul doamnei Teresa Griffin. Mulțumesc, domnule președinte. Știți că membrii Parlamentului European din Regatul Unit și care vin din Partidul Laborist ar fi vrut să rămână. Sunt toți, suntem cu toții uh, Uh, membrii și toți tinerii din regiunea de unde vin eu au votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană și îmi pare foarte rău. Și dacă îmi permiteți, vreau să o amintesc pe fica mea, Bridget Griffin, care în ultimii 24 de ani a fost alături de mine și a lucrat alături de mine în proiectul european, care e minunat și a fost uh, m-am ocupat de drepturi, de toate feluri uh, de energii regenerabile, eficiență energetică, sărăcie energetică, printre altele și sunt mulți uh, cărora aș vrea să le mulțumesc. Personalului, celor care ne asigură paza, interpreților, uh, consilierilor și cu siguranță uh, voi uita pe cineva, dar Thierry, Jeremy, Emily, uh, Chris Paul, fără de care nu ne-am fi discutat, Chris Williamson, Charlotte, Amtrey, Victor, Fraser, Daria și mulți, mulți alții și colegilor europarlamentari care au lucrat uh, cu noi la pachetul pentru energie curată pentru toți cetățenii europeni. Asta este important. E vorba de oameni, de fapt. Martina, Maria, uh, Eduard, Ismael, Soledad, Dan, Carlos, Cornelia, Miriam, Yuton, Cristian Tșenco, care mi-a oferit acel jumătate de procent uh, pentru eficiența energetică și în legătură cu aceasta chiar aș vrea să spun că fiecare creștere de 1% de, a eficienței energetice înseamnă că 3 milioane de uh, case pot fi renovate și 7 milioane de oameni pot ieși din sărăcie energetică. Și lui Niel îi mulțumesc, lui Michel Rutherford, uh, Privazi uh, și domnului Buzek Știți că vă iubesc, dar vă rog, lăsați-o puțin mai moale cu gazul. Păi lui Miguel Maros, care sunt comisarii noștri, noi europarlamentari, colegilor care sunt alături de noi, noilor comisari personalului nostru, lui uh, Lorei și lui Antonio, care sunt aici în sală. Dar dacă îmi permiteți, aș vrea să închei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 Thank you so much. Thank you for your Thank Mulțumesc foarte mult, mulțumesc tuturor și colegilor dumneavoastră care de-a lungul anilor în Comisia ITRE au lucrat alături de noi. Rămas bun, sper să păstrăm legătura și să mai lucrăm împreună în viitor. Mulțumesc! Dragi colegi, noi ne revedem pe 17 februarie.